Domnul François Alfonsi are acum cuvântul. Domnule președinte, în raportul domnului Salvador Gariga, care mulțumesc pentru munca sa, constituie o construcție ambițioasă pentru viitor necesită și uh, mijloace sporite pentru ca Uniunea Europeană să-și îndeplinească sarcinile care revin din uh, tratatul de la Lisabona. Și în baza libertății instituției noastre avem uh, dreptul să uh, elaborăm acest document. Se pune accent pe politica de coeziune care trebuie să continue și pe viitor pentru a face din Uniunea Europeană un model de înțelegere. În baza cadrului financiar multianual, Uniunea Europeană ar putea să uh, determine ca politica de coeziune să intre într-o nouă fază. Există o arhitectură a acestui fond care să creeze egalitate de șanse pentru toate regiunile, indiferent care au fost situațiile istorice anterioare, care sunt posibilitățile actuale trebuie împreună să facem față uh, crizei uh, economice actuale. Coeziunea Uniunii Europene este un obiectiv esențial, strategic, de care depinde viitorul Europei. Iar propunerile care sunt făcute în document sperăm că vor contribui la acesta viitor. Domnule președinte, uh, acest raport meditează asupra unei uh, vi Europe viitoare care să aibă un uh, viitor luminos. Mulțumesc, doamna Figueiredo Ilda. inadmisibil că Mulțumesc, domnule președinte. Această criză gravă a zonei euro se datorează politicilor neoliberale și este grav faptul că nu se preconizează o ruptură față de politicile Uniunii Europene. Cele mai mari uh, provocări odată cu creșterea uh, bugetului Uniunii Europene pentru a încuraja coeziunea economică și socială, iată, sunt uh, priorități care trebuie sprijinite. În același timp, scad angajamentele noastre față de țările cele mai sărace. Pe de altă parte, se cere un sprijin pentru ocupare, pentru politice sociale, lupta împotriva sărăciei și discriminărilor, mai ales discriminări de gen. Trebuie de asemenea să facem un apel pentru cooperare și sprijin pentru dezvoltare. Trebuie să sprijinim uh, și um, Serviciul de Acțiune Externe. Raportul uh, nu este la înălțimea provocărilor viitorului. Grazie, señora. Mulțumesc, doamnă Figueiredo. Dragi colegi, trebuie să înțelegeți că în momentul în care eu iau președinția acestei ședințe, trebuie uh, să îmi exprim uh, tristețea pentru decesul lui Jorge Semplun la vârsta de 87 de ani. Acest deces a avut loc acum câteva ore. Dânsul uh, a fost uh, în uh, lagărul de la Buchenwald, a luptat împotriva naziștilor, împotriva dictaturii spaniole din țara mea. A fost un scriitor angajat și, după cum știți, a fost și un scriitor premiat, a fost un prieten al meu și doresc uh, să îl rog pe domnul președinte Buzek să transmită familiei și prietenilor lui uh, condoleanțele noastre. Mulțumesc! La palabra. Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul Fontana. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte! Acum suntem într-un moment foarte important din istoria economică a Uniunii Europene și această comisie în ultimul an a jucat un rol fundamental. Nu suntem împotriva creșterii bugetului european, Însă considerăm că ar trebui să ne gândim și acolo unde putem să facem reduceri, căci trebuie să facem reduceri la anumite rubrici din bugetul european, astfel încât fondurile europene să nu fie deturnate. Și tocmai dacă vorbim despre folosirea fondurilor, să nu uitați că mulți dintre cetățenii europeni nu mai sunt atât de convinși de utilitatea Uniunii Europene. Și vrem să vă supunem atenție faptul că multe dintre fondurile destinate politicii de, de, de extindere nu știm cum sunt folosite. La fel și fondurile pentru integrare, care sunt și ele folosite și nu vedem niciun rezultat concret. Da, există idei foarte nobile care sunt finanțate și apoi societăți cinstite nu primesc până la urmă fondurile, iar cele care le primesc le folosesc în scopuri ilegale. De aceea vă rugăm frumos să fiți atenți, să fiți vigilenți, astfel încât Europa să-și regăsească credibilitatea printr-o politică mai riguroasă. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Vanek pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva observații esențiale. În primul rând, raportul este cuprinzător, dar uh, nu se fac propuneri de economii structurale. De pildă, desfințarea unor instituții inutile, cum este uh, Comitetul Regiunilor sau uh, Comitetul Economic și Social. Nici nu ne punem întrebarea dacă uh, nu ar trebui ca Europa să se rezume la chestiuni esențiale, ci din potriva. Eu am dificultăți să înțeleg propunerile repetate uh, referitoare la um, împrumuturi europene, uh, pentru că la un moment dat cineva va trebui să plătească aceste datorii. Uh, uh, dacă cineva crede că presiunea în, asupra contribuabilului nu va crește, acest lucru este o minciună. Deci eu nu voi putea să votez pentru acest raport. Dau cuvântul acum pentru două minute domnului Marinescu

Aș dori să-mi încep intervenția adresând felicitări raportorului și tuturor membrilor Comisiei Sure. Aș dori să salut dorința de a ajunge la un acord pe care am constatat-o în acest an de lucru și să existe un sprijin clar al Parlamentului European față de un raport uh, ca cel de astăzi, un raport care reprezintă o foaie de drum care trebuie să fie urmată de Uniunea Europeană dacă dorim să atingem obiectivele economice, sociale și politice pe care ni le-am fixat și dacă dorim să depășim provocările cu care ne vom confrunta în următorii ani. Va fi calea noastră de ieșire din criză. Creșterea trebuie să fie inteligentă, durabilă și integrantă. Iată ce se spune strategia 2020. Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât suma celor 27 de state membre care o constituie. Dacă dorim o agricultură de calitate și responsabilă, dacă dorim respectarea obiectivelor mileniului, dacă dorim să ajutăm statele de pe malul sudic al Mării Mediterane ca ele să devină democrații, dacă dorim să sprijinăm cercetarea și dezvoltarea, dacă dorim să luptăm împotriva schimbărilor climatice, dacă dorim să investim în învățământ, în formare, în burse, dacă dorim să continuăm să credem că politica de coeziune este un uh, instrument de dezvoltare durabilă și de o solidaritate între țări, dacă continuăm să considerăm că e nevoie de rețele de transport și pentru distribuirea energiei, e nevoie de un buget pentru Uniunea Europeană. De aceea, în acest raport, spunem că fără resurse suficiente, obiectivele nu vor putea fi atinse, obiectivele pe care ne-am fixat. Uh, Știm că anumite state din Consiliu nu sunt de acord uh, cu creșterea bugetului, dar nu au fost de acord nici când lucrurile mergeau mai bine. Acum spun că nu sunt de acord din cauza crizei. Atunci au dorit să reducă perspectivele financiare. Dacă nu doresc să crească bugetul, atunci trebuie să ne spună la ce obiective renunțăm. Trebuie să ne spună de asemenea cum vom finanța aceste politici și trebuie să lansăm o dezbatere privind resursele publice, o dezbatere care să, aibă, să pună capăt dezbaterii privind țările ca, care sunt contributori neți la buget. Avem mai multe opțiuni, dar eu prefer o opțiune și domnul comisar Lewandowski a vorbit despre aceasta. E vorba de taxarea tranzacțiilor financiare. E vorba de așa numită taxă Robin Hood, cum este anumită în anumite țări. Uh, Astfel, am obține venituri de 200 până la 300 de miliarde de euro, am putea sancționa speculanții, am putea lupta împotriva celor care au făcut profituri prea mari cu banii noștri ai tuturor. Trebuie să astfel am putea frâna specula financiară. Această taxă nu va avea repercusiune asupra cetățenilor, ci responsabilii pentru criză ar plăti. Trebuie să mai spun că trebuie să fim mai ambițioși pentru ca proiectul european să continue, să meargă înainte și să nu își piardă forța. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. În 1975 m-am născut în Uniunea Europeană, care mi-a determinat evoluția mea politică până astăzi. Cu atât mai mult mă doare dacă astăzi trebuie să turnăm apă în vin. Pentru că dacă vorbim despre o majorare a bugetului, în același timp evităm să încercăm să regândim utilizarea bugetului astfel încât să facem și economii. Din păcate, nu avem uh, suficiente ambiții în acest domeniu. Uh, bugetul uh, pentru agricultură și fondurile structurale nu sunt atinse, în același timp ne dorim mai multă cercetare și dezvoltare. Concluzia este avem nevoie de mai mulți bani, dar nimeni nu se gândește de unde să vină acești bani și nu definim ceea ce trebuie să însemne fonduri proprii. Dacă ne-am fi dorit o uh, mai bună structură, ar fi trebuit să acceptăm propunerea lui David Cameron, să spunem, înghețăm bugetul, dar noi ne dorim ca mijloacele care nu au fost utilizate să poată fi transferate în bugetul următor pentru a putea să le folosim uh, și să, furni, să finanțăm uh, proiectele care într-adevăr vor determina viitorul. Și uh, eu sunt, din acest punct de vedere, decepționat de raportul care se află în fața noastră. Mulțumesc, domnule Alvaro. Un minut acum pentru domnul Ebing. În această dimineață, domnul Dol a venit în fugă în aulă, dar a fugit atât de repede încât uh, nu a putut să-și continue discursul pentru că trebuia să-și tragă răsuflarea. Acest lucru ilustrează deosebit de bine ce trebuie să se întâmple cu bugetul Uniunii Europene. Bugetul Uniunii Europene reprezintă 1% din uh, PIB-ul european, dar Parlamentul European spune că nu, nu este bine, vrem mai mulți bani, dar nu suntem în stare să cheltuim banii pe care avem deja. Miliarde de euro sunt uh, prost cheltuiți și până la urmă se întorc în statele membre. De ce vreți mai mulți bani dacă nu sunteți capabili să cheltuiți banii pe care aveți deja? Dacă este să ne gândim la reflexul lui Pavlov, am Uh, senzația că domnul Schulz, domnul Dol și domnul Verhofstadt, care acum nu mai sunt în sală, ei ar fi trebuit să nu mai fie e, atrași numai de uh, sume cu mai multe zerouri, ci mai degrabă să se gândească la calitatea cheltuielilor. Și dacă tot vor să aibă mai multe politici orientate către viitorul Europei, atunci ar trebui să ia bani de la acele politici ineficiente și să-i investească în, um, în cercetare. Mulțumesc, spune președintele. Vreau să reamintesc tuturor colegilor că este important să-și respecte timpul care le-a uh, fost uh, acordat. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru acum când trebuie să ia cuvântul doamna Durand, dar mai rămân mulți oratori scriși pe lista de... Uh, um, și vom fi în întârziere. Mulțumesc. Domnule președinte, în situații diferite, dar agravate de criză, bineînțeles, statele membre au dificultăți pentru a-și echilibra bugetele. Trebuie să facă eforturi la nivel bugetar și în această situație avem două opțiuni. Prima opțiune este ca statele membre să facă eforturi singure și să uh, uh, facă să facă economii, uh, uneori chiar dând toate virtuțile posibile austerității, dar până la urmă nu fac decât să agraveze situația cetățenilor. Cealaltă opțiune pe care doresc să o argumentez eu aici este punerea în comun a eforturilor noastre bugetare. Astfel, împreună putem să dăm dovadă de solidaritate bugetare și uh, Um, putem să ne oferim resurse proprii, mai ales printr-o taxă asupra tranzacțiilor financiare. Iată ce dorim noi să facem prin această convenție pe care am servit-o deja Consiliului la conciliere și pe care o reservim uh, în acest raport. Împreună, Uniunea Europeană, Parlamentele Naționale și Guvernele trebuie să găsim modalitatea de a ne pune în comun cheltuierile și uh, metodele bugetare. Pentru că nu putem uh, să dorim și rabat la uh, contribuții uh, și uh, investiții în infrastructură. Nu putem să uh, cheltuim mai puțin și să primim mai mult. Deci, împreună, Parlamentul European, Parlamentele Naționale, Uniunea Europeană și statele membre trebuie împreună să reușească să reobțină încrederea populației în proiectul european. Mulțumesc. Are cuvântul acum colegul Cornelis de Jong. Domnule președinte, este un raport pe care putem să-l punem de pe acum la coș. Cetățenii de pretutindeni se confruntă cu măsuri de austeritate teribile și uh, este o nebunie ca noi să ne propunem acum să cheltuim mai mulți bani. Se poate supraviețui și altfel. Nu trebuie să investim bani în tot felul de căsuțe din turtă dulce noi trebuie să stimulăm doar proiectele care să uh, aibă o importanță europeană. Și deci, conform acestui raport, toate lucrurile trebuie să rămână neschimbate, mai mulți bani pentru agricultură, fonduri structurale, nici un fel de măsură serioasă de reformă. Cred că Parlamentul ar trebui să, uh, să-i fie rușine, mai ales uh, liberalilor și creștini democraților. Uh, pentru că uh, în felul acesta cei care sunt bolnavi, care suferă de handicapuri, sunt lăsați în ploaie. În același timp cheltuim bani acolo unde nu este necesar, o rușine. Mulțumesc, spune președintele. Un minut pentru domnul Morganti. Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să subliniez un aspect din acest raport deosebit de important. Este foarte evident că mecanismul actual are mult prea multe lipsuri și mai ales uh, faimosul rabat britanic. Și au mai existat și alte uh, rabaturi inventate ulterior, ceea ce face ca uh, felul în care sunt distribuiți banii din bugetul european să fie total netransparent. Ar trebui să ne gândim la o contribuție națională uh, aceeași pentru toate statele membre. Dar cetățenii europeni nu trebuie să sufere atunci când nu există această plusvaloare la nivel european. Trebuie ca statele să rămână suverane și complet autonome. În raport se vorbește despre mai multe priorități, unele importante, altele mai puțin, dar oricum toate foarte oneroase. Noi credem că euroobligațiunile ar trebui să fie emise și să fie bine gestionate astfel încât să nu se ajungă la riscul creării unei datorii suplimentare. În calitatea noastră de deputați europeni putem să îmbunătățim finanțele europene. De exemplu, dacă vom avea un singur sediu de lucru al Parlamentului European și vom uh, face economii de milioane de an, Nu este vorba de o demagogie. Este o idee pragmatică. Oratorul a fost întrerupt de către președinte. Acum are cuvântul doamna Doț pentru un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Domnul Verhofstadt a atacat guvernul britanic, dar astfel a dat dovadă de faptul că nu respectă Regatul Unit și pe cetățenii acestuia, nici, nici guvernul britanic. Spune domnul Verhofstadt că, Uniunea, că Regatul Unit poate să facă alte economii. Dar uh, dacă revine controlul asupra anumitor domenii, uh, cum ar fi în domeniul pescuitului la nivel național în Regatul Unit, s-ar face multe economii. Domnule comisar, ați spus că bugetul european nu reprezintă o duplicare a bugetului național dar nu poate să fie complet separat de realitățile cetățenilor. Astăzi, contribuția Regatului Unit este de 6,4 miliarde și va ajunge la peste 10 miliarde dacă se renunță la rabatul britanic. Și se poate plăti acești bani doar dacă cresc impozitele și sunt reduse uh, serviciile pentru populație. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Caras, două minute. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Domnule președinte, doamnelor și domnilor, trebuie să ne punem cinci întrebări de ce buget este nevoie pentru strategia de creștere și de crearea locurilor de muncă pentru 2020? De ce buget este nevoie pentru o Uniune Monetară? Ce potențial de economisire avem? De ce buget este nevoie pentru ca Statele Unite ale Europei să poată să funcționeze? Ce rol trebuie să joace strategia 2020 și dorim să joace această strategie un rol pe plan mondial? Noi, Parlamentul European, trebuie să ne asumăm responsabilitățile. Noi noi spunem lucrurilor pe nume. Uh, în Germania, în Austria, mă scuzați, se spune că fără bani uh, nu-ți cântă muzicanții. Deci trebuie să ne respectăm uh, promisiunile față de cetățeni. Avem mai multe sarcini, trebuie să crească competitivitatea, ne dorim o creștere durabilă, ocuparea forței de muncă pe termen lung, pași de integrare și de stimulare a progresului, toate acestea nu se pot uh, realiza fără mai mulți bani și pentru o evaluare a fondurilor de care dispunem și fără crearea unor fonduri proprii. Mai multă Europa creează și potențiale de uh, economisire în statele membre. Mai multă Europa creează și o mai mare uh, eficiență și este răspunsul nostru față de procesul de globalizare, față de provocările viitorului, față de datoriile de stat. Ce ne dorim? Nu ne dorim înghețarea bugetului, pentru că cine uh, favorizează înghețarea bugetului dăunează Europei și slăbește demersurile noastre pe care le facem în favoarea cetățenilor și cetățenilor. Noi dorim să introducem taxa pentru tranzacțiile financiare ca mijloc propriu de finanțare. În felul acesta cred că trebuie să uh, respectăm și uh, sarcinile care ne le revin din partea tratatului. Nu vrem să ne ascundem capul în nisip. Trebuie să votăm în favoarea acestui raport. Președintele, mulțumesc domnului Caras pentru trei minute, dau cuvântul domnului Ivailo Calfin. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, în raportul domnului Gariga se vorbește despre politică și priorități politice și vreau să mulțumesc doamnei uh, um, Utah Howe și domnului Gariga pentru felul în care a structurat acest raport, pentru că este bine să te concentrezi pe opțiuni politice, cele care vor garanta viitorul Uniunii Europene. Știm bine că multe dintre statele membre ale Uniunii Europene se confruntă cu măsuri de austeritate și aceste măsuri vor fi reînnoite în următorii ani, dar ele sunt datorate crizei ori această criză poate să fie combătută și uh, la nivel european. Reglementarea piețelor financiare, um, mecanismul de stabilitate economică, diferite alte proiecte care au o plusvaloare europeană și sunt mai eficiente decât uh, programele pe plan național. Nu trebuie să uităm acest lucru. De fapt, Politica pe plan național și cea pe plan european trebuie să funcționeze în sinergie. Solidaritatea și plusvaloarea europeană nu sunt niște vorbe goale. Dacă trebuie să explicăm uh, uh, contribuabililor olandezi că trebuie să plătească mai mult pentru bugetul european, evident că nu folosești aceleași argumente ca atunci când vorbești uh, cu contribuabilii din Polonia sau din Bulgaria. Dar uh, ei nu plătesc aceleași contribuții, suntem de acord. De asemenea, este foarte greu să vorbești cu contribuabilii din Grecia, care au atât de multe uh, dificultăți. În trecut, Grecii contribuiau cu foarte mulți bani la bugetul Uniunii Europene. Acum nu se, va mai, nu se mai poate um, avea aceeași situație. Nu putem de asemenea nici să uităm de nevoile de finanțare în sectorul energiei, în sectorul transportului, în sectorul dezvoltării uh, digitale. Trebuie să ținem cont de modificarea Uh, uh, structurale a bugetului. Există anumite fonduri care au fost prost uh, gestionate, prost cheltuite, unele care sunt returnate statelor membre, dar poate că putem să le păstrăm în loc să returnăm statelor membre și să le folosim tocmai pentru a face investiții în sectorul transportului și al energiei. Dacă reducem anumite linii bugetare, asta nu înseamnă că vom avea neapărat bani proaspeți. Dacă ne dorim să avem cu adevărat integrare europeană, atunci trebuie să demonstrăm contribuabililor europeni că fiecare cent este cheltuit în mod înțelept. Bugetul european are un sistem, cel care ține cont de piață, cel care ține cont de moneda euro dar nu am putut până acum să prevenim toate problemele. De aceea, chestiuni precum legate de resursele proprii și euro-obligațiune ar trebui să fie bine discutate. Mulțumesc că acum are cuvântul doamna Pauls. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că în toți anii pe care i-am trăit în acest Parlament, activitatea din Comisia Sure a fost cea mai interesantă, cea mai plăcută. Comisia Suria a analizat toate etapele necesare pentru viitorul Uniunii Europene și toate se oglindesc în acest raport. În ceea ce mă privește, sunt foarte îngrijorată de ceea ce nu am făcut și de prioritățile pe care le-am analizat. Trebuie să facem față tuturor provocărilor cu care ne vom confrunta, dar în același timp am păstrat și multe lucruri din trecut. Dar nu putem să facem ambele lucruri în același timp. Trebuie să stabilim priorități mult mai clare. Ce mai îngrijorează cel mai mult este faptul că am lăsat Consiliul să stabilească prioritățile. Nu cred că este o idee bună pentru viitor. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Caranan. Mulțumesc, domnule președinte. Public contribuabilii care muncesc din greu în Europa și care câștigă banii pe care uh, noi dorim să-i cheltuim doresc să sprijine bugetul european, dar trebuie să ne gândim că trăim într-o eră a austerității, ne place sau nu. Deci trebuie să ne străduim ca Uniunea Europeană să, într-adevăr, să creeze o valoare adăugată pentru statele membre. Din nefericire, acest raport nu face niciun fel de propunere în acest sens. Sugestia de creștere cu 5% a bugetului mi se pare inacceptabilă. Ideea recurgerii la resurse resurse proprii. De asemenea, este um, de neacceptat. Eu cred că um, trebuie să existe o modernizare a modului de utilizare a bugetului finanțarea uh, de asemenea a datoriilor altor uh, state uh, mi se pare că este o greșeală deci, uh, Comisia a avut șansa să uh, gândească uh, viitorul într-o manieră constructivă, dar nu a făcut acest lucru și cred că trebuie să respingem acest raport. Mulțumesc, domnule Kalenan pentru două minute acum. Domnul Lansă Surian. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul din această dimineață este poate cel mai important din tot mandatul Parlamentului European, pentru că pentru prima oară am luat inițiativa și am fost prima instituție care am ținut să evidențiem prioritățile noastre politice înainte de publicarea uh, comunicării comisiei și este cea mai bună cale de a eh, evita un scandal și anume să fim obligați să respingem propunerile Consiliului. Acum toți partenerii noștri sunt avertizați. Știu foarte bine care sunt așteptările Parlamentului European și Comisia va fi obligată să țină cont de ce scrie în raportul Gariga. Există două lucruri în tratatul de la Lisabona care se regăsesc și în raportul uh, Garida și ar trebui să nu uităm aceste două lucruri înainte de a formula orice fel de critică. De exemplu, când se vorbește despre resursele proprii, nu este o idee pe care am inventat-o noi. Ea există în tratatul de la Lisabona. Trebuie numai să ne gândim ce fel de resurse proprii am putea să avem în mod rezonabil. Szó sincs abnormális növekedésről nici va trebui să vorbim nu despre o creștere foarte mare și aici uh, ne uităm la uh, cheltuielile din fondul de coeziune, dar nu ar trebui să reducem, să tăiem fondurile, resursele pentru aceste două fonduri. În secolul XVII a existat un poet, Miklos Rini, un poet uh, croato-maghiar, care a spus nu-i răniți pe maghiari, și citându-l pe el și parafrazându-l, aș spune nu răniți politica de coeziune, nu răniți politica agricolă comună, pentru că asta nu înseamnă că faceți rău doar ungurilor, românilor sau slovacilor, ci tuturor cetățenilor, tuturor națiunilor din Europa. Pentru că cu cât este mai mică baza de vot din spatele unui politician, cu atât mai des aceștia vorbesc și invocă voința cetățenilor lor noi, în acest, noi ca forțe politice reprezentăm cetățenii noștri. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele întrerupe, ați depășit timpul. Domnul Von, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și președintelui pentru munca pe acest raport. Raportul uh, spune deja că va exista o confruntare în Consiliu Uh, în legătură cu creșterea bugetului, uh, rabatul britanic și resursele proprii. Și cred că Parlamentul a încercat să ajungă la anumite compromisuri. Când avem uh, rapoarte atât de lungi și de complexe ca acesta, un compromis este aproape inevitabil. Unele compromisuri sunt binevenite. Salut compromisul cu privire la durație, și structura următoarei perspective financiare. Salut și uh, acordul cu privire la politica de coeziune, care este vitală dacă vrem să avem creștere și uh, locuri de muncă în Uniunea Europeană. Pentru politica de coeziune avem nevoie de finanțare, cel puțin la nivelul de acum, dacă nu mai mult în viitor. Următoarea perspectivă financiară trebuie să privească locurile de muncă și creșterea și cetățenii. De aceea, pe lângă o politică de coeziune, avem nevoie de o politică de finanțare a cercetării, a universităților și a IMM-urilor. Acestea susțin viitorul. Infrastructura în Uniunea Europeană trebuie să fie și ea susținută. Infrastructura cum ar fi transportul, energia și îmbunătățirea accesului de internet de bandă largă în zone rurale. Și bineînțeles că nu trebuie să uităm nici de zonele rurale în sine. Pe lângă aceste politici avem nevoie de mecanisme și avem nevoie de parteneri. Microfon. Microfonul a fost întrerupt. Are cuvântul un minut domnul Manner. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ensinnäkin haluan... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru activitatea sa la Comisia SURE. Pentru următorul cadru financiar avem un obiectiv și anume să creăm instrumente pentru strategia 2020 și să o aducem uh, la nivel local. Acest raport a înțeles faptul că fără un pact puternic și o politică de coeziune puternică, acest obiectiv nu poate fi atins. Politica de coeziune, de pildă, reprezintă singurul instrument concret uh, pe baza căruia putem crea inovare, locuri de muncă și creștere economică. Avem nevoie de reformă, dar aceasta se poate face prin politici diferite și în cadrul lor. Iată de ce uh, vă rog, domnule comisar, ca în noul cadru politicile agricole și regionale să își păstreze alocările bugetare. Mă bucur foarte mult că acest raport ține, de con, ține cont de regiuni care uh, sunt afectate de probleme specifice care au nevoie de nouă finanțare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Van Dalen. Un minut. Domnule președinte, încrederea este cuvântul cheie pentru instituțiile europene cetățenii trebuie să își uh, refacă încrederea în instituțiile europene. Cum facem asta? Nu cu mai mulți bani alocați Europei, ci cu o Europa mai bună, o Europa a valorii adăugate, o Europa care nu se uh, implică în probleme pe care le pot rezolva statele membre, cum ar fi sportul sau turismul. Fondul de coeziune ar trebui să fie creat pentru adevăratele regiuni sărace ale regiunii, în timp ce 50% din acești bani în continuare se duc către stările bogate, Franța și Germania. Nu este acceptabil și dacă vrem să uh, Ă, punem lucrurile în ordine, vom reuși să evităm risipirea banilor. De asemenea, trebuie să investim în agricultura și industria sustenabile. Raportul Galega este un eșec. Totul este aruncat la grămadă, în, amestecat și uh, statele membre și cetățenii trebuie să înghită aceste rezultatele acestui amestec s-ar putea să nece cu el. Mulțumesc, spune președintele. Acum două minute, domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru activitatea sa excelentă care s-a transformat într-un raport ce reprezintă un punct bun de plecare pentru următorul cadru multifinanciar, multianual financiar și Vreau să vă spun că acest raport este unul ambițios și în același timp un raport realist. Sper că toate instituțiile să uh, fi înțeles, uh, să fi tras învățăminte uh, de pe urma crizei care, de care nu a trecut încă. Eu cred că avem nevoie de o Europa unită, solidară, cu o guvernanță economică consolidată, convergentă care uh, numai așa va fi capabilă să facă față provocărilor politice pe care le avem în față. Avem nevoie de o Europa mai mare, mai bună, avem, uh, avem nevoie să dăm prioritate metodei comunitare în detrimentul metodei interguvernamentale. Trebuie să consolidăm bugetul. Strategia 2020 eh, se bazează pe consens. Prioritățile sale sunt clare, iar obiectivele sunt cuantificabile. Și eh, va fi mm, orientarea noilor eh, perspective. Această strategie va fi încununată de succes dacă va exista un buget care să poate să-i sprijine acțiunile și obiectivele. Astfel, este foarte important ca sumele din cadrul financiar multianual să fie la înălțimea ambiției Uh, acestui, acestei strategii. Politica de coeziune se bazează și ea pe principiul de solidaritate și este important ca această coeziune să fie economică, socială și teritorială și să ajute regiunile mai sărace. Este foarte important ca finanțarea pentru politica de coeziune să fie menținută cel puțin la același nivel, precum și finanțarea pentru politica agricolă comună. Și este foarte important să ne îndreptăm către un cadru financiar multianual ale cărui, a cărui buget să nu existe, să nu depindă în măsură de 80% de bugetele naționale. Mulțumesc. Doamna Kinga Gans, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Criza ne-a obligat să revizuim bugetele la nivel național și la nivel comunitar. Vedem cât de eficient este bugetul, dacă și-a îndeplinit obiectivul și în ce măsură aduce valoare adăugată pentru cetățeni. Aș dori să vorbesc despre un domeniu care nu a fost abordat încă astăzi, și anume tratatul de la Lisabona și faptul că tratatul introduce în politicile comunitare câteva domenii care înainte erau la nivelul uh, statelor membre. Acest lucru trebuie să se reflecte în uh, bugetul comunitar. Este vorba de cooperare. Trebuie să alocăm resurse și să susținem programe ambițioase. Știm că în, în Uniunea Europeană trebuie să avem migrație pozitivă, trebuie să avem o politică comună de migrație și avem nevoie de resurse și pentru acest lucru. De asemenea, trebuie să susținem și Nordul Africii. Aceste evenimentele de acolo ne-au arătat cât de importantă este și o politică uh, bună pentru refugiați, avem nevoie de integrare cetățenească și de solidaritate în Europa. În ultimele luni am observat de asemenea că avem valori comune care trebuie apărate. Trebuie să luptăm împotriva discriminării, să luptăm pentru drepturile omului și avem nevoie de resurse și pentru acest lucru. Trebuie de asemenea să ne adaptăm la uh, situații extraordinare și avem nevoie și de resurse proprii pentru a ne asigura că avem o Europa mai puternică în viitor. Mulțumesc! Doresc să vă reamintesc articolul corespunzător din regulament care spune că publicul din tribune trebuie să rămână așezat și în liniște oricine își exprimă aprobarea sau dezaprobarea față de ce se întâmplă în sală trebuie să fie expulzat. Așadar, vă rog să nu aplaudați pentru că acest lucru este interzis. Și din acest moment, cei din tribune care se vor manifesta contrar regulamentului vor fi uh, dați afară din plen. Are un minut uh, domnul Eles acum. Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorului pentru activitatea sa extraordinară în ce privește uh, încercarea de a obține un consens. Trei domenii unde s-au făcut amendamente și pentru care în favoarea cărora sunt. În primul rând avem nevoie de o perspectivă pe 5 ani financiară. Uh, Trebuie ca următoarea perspectivă financiară să fie pe 5 ani, gândindu-ne la strategia UE 2020. În al doilea rând, nu s-a făcut suficient efort pentru a ne asigura că uh, obținem asigurările de, uh, declarația de asigurare pentru cheltuieli. Am avea o poziție mai puternică dacă am ști că avem o înțelegere perfectă a modului în care banii sunt cheltuiți și unde sunt cheltuiți. Și nu în ultimul rând, ca să-i răspund domnului Verhofstadt, este lipsit de înțelepciune să izolăm și să dăm ca exemplu un singur stat membru când uh, sunt mai multe state membre care sunt contributori net la buget. Ar trebui să existe o limită a contribuției statelor membre ca limită și procentaj din PIB cred că este nerealist uh, să ne așteptăm ca contribuția unor state să se dubleze în momente de austeritate. Președintele, mulțumesc. Are două minute acum domnul Marcus Piper. Mulțumesc, domnule președinte. 5%, procentul de 5% creștere în finanțare este necesară pentru afaceri externe, infrastructură națională, iar această solicitare a Parlamentului European este pe deplin întemeiată. Cu acest raport avem ocazia să arătăm unde poate fi Uniunea Europeană mai eficientă, unde putem economisi bani. Avem foarte multe agenții care sunt extrem de costisitoare, bineînțeles, la agricultură ne uh, confruntăm cu multe provocări pe care nu le-am rezolvat ca raportor pentru politicile viitoare, vreau să vă spun că politica de coeziune europeană trebuie să fie avută în vedere. Foarte multe regiuni se confruntă cu multe probleme, printre care și sărăcia, iar banii economisiți pot fi folosiți în mod mai eficient la nivel european pentru a aduce plus valoare, pentru a pune la punct rețele transnaționale. Iată de ce Comisia pentru Afaceri Regionale a stabilit aceste regiuni de la 70% la 90% care au nevoie de finanțare suplimentară. Iar uh, eu sunt de părere că Comisia SURE nu este cea îndreptățită să facă aceste sugestii în cadrul în, ace- în cadrul financiar multianual trebuie să ne stabilim mai clar obiectivele, să avem grijă să nu risipim bani. Și trebuie să oferim finanțare și sprijin tuturor regiunilor, dar sistemul de subvenții de până acum nu este de viitor la nivel european. Iată de ce ar trebui să se găsească acest echilibru. Mulțumesc. Avem uh, o uh, cartonaș albastru și aștept, acceptați o întrebare de la colegul Schroeter? Vă mai întreb o dată, acceptați o întrebare de la doamna Schroeter? 30 de secunde aveți, doamnă. Nu funcționează microfonul. Nu vă funcționează microfonul. Acum da. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Piper. M-a surprins să aud că doamna Creel visează. Probabil știți că există o majoritate foarte mare în Comisia Regii în favoarea acestui punct și va fi o majoritate și în Parlament, pentru că în acest fel arătăm dovadă de solidaritate între regiuni. De ce ați considerat că această majoritate este imaginară? Vă mulțumesc. Aceasta a fost percepția dumneavoastră a lucrurilor. Am primit texte diferite de Uh, care diferă de raportul Gariga și, în al doilea rând, în interiorul grupurilor politice există o opinie împotriva categoriei intermediare menționate. Nu ni se pare că este un deziderat atunci când ne gândim că vom putea rezolva lucrurile așa. Mă bucur că am reușit să atingem un compromis, dar mă întreb de ce lumea are o părere atât de optimistă. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Grelie. Dezbaterea privind perspectivele financiare ale Uniunii Europene este de fapt dezbaterea asupra proiectului european, asupra conținutului și ambițiilor sale. Marele merit al acestui raport este de a încerca să mobilizeze mijloacele bugetare ale Uniunii în uh, armonie cu strategia UE 2020 și de a depăși viziunea strâmtă a statelor membre. Uh, sigur, statele membre doresc să scadă contribuțiile și să primească cât mai mulți bani în schimb. Asta nu înseamnă o politică uh, de integrare puternică, când, uh, în timp ce Tratatul de Lisabona dă noi competențe Uniunii Europene. Așadar, raportul Parlamentului trebuie să fie baza discuțiilor în, din viitor, deși cred că este prea prudent și prea mult caută să fie împăciuitor un buget crescut cu doar 5% e mai bine decât uh, ce ar fi dorit statele membre pentru 2012. Punctul uh, fierbinte și nevoia principală va fi de a fixa direcția acestei politici, așa cum o face acest raport. Trebuie să înțelegem impactul austerității asupra locurilor de muncă, asupra faptului că uh, cetățenii sunt din ce în ce mai disperați și trebuie să finanțăm politici contraciclice, anticiclice, mai ales prin politici, domnule Piper, care susțin investițiile publice și uh, investițiile în uh, teritoriu. Și de aceea susține ideea creării unor regiuni intermediare pentru repartiția fondurilor structurale cât mai aproape de realitățile economice și sociale ale teritoriului. Aș încheia spunând că trebuie să ajungem la taxarea operațiunilor speculative obiective care ar fi acceptate de toți cetățenii și am avea un proiect european mai bine finanțat. Mulțumesc. Acum două minute are colegul Gunnar Hockmark. Domnule președinte, în primul rând vreau să-l felicit pe raportor pentru faptul că a pus în evidență provocările numeroase cu care ne confruntăm. În egală măsură, salut mesajul foarte limpede transmis de acest uh, raport, care cere o majorare semnificativă la nivelul cercetării și a științei. Fiindcă acest domeniu reprezintă una dintre prioritățile noastre, ar trebui să fie una dintre prioritățile noastre. Și aș dori să spun comisiei următorul lucru. Politica și conducerea reprezintă priorități și fără priorități nu există spirit de conducere. Întotdeauna vor exista provocări și sarcini care sunt mai importante decât altele. Așa stau lucrurile și la bugetul Uniunii Europene, precum și la nivelul statelor membre. Noi trebuie să uh, majorăm finanțarea pentru cercetare și știință, dar în egală măsură trebuie să uh, majorăm proporția științei și cercetării la nivel regional și trebuie să ținem cont de dezvoltarea pieței agricole și să reducem finanțarea la acest domeniu. Domnule președinte, haideți să ne amintim că la toate nivelurile e nevoie de stabilirea de priorități, atât la nivel european cât și la nivel național. Și vreau să vă spun că uh, nu îmi place deloc când se dă vina pe Bruxelles dar în egală măsură nu-mi place nici când se dă vina pe statele membre, fiindcă atunci se subminează importanța cheltuielilor pe care le avem la nivelul statelor membre. Este vorba de sănătate, uh, asigurări sociale, pensii, învățământ. Aici nu este vorba de un conflict între Uniunea Europeană și statele membre, ci este vorba despre o luptă continuă de, de manifestarea priorităților și a spiritului de conducere. Și dacă nu avem curajul de a stabili priorități, nu dăm dovadă de spirit de conducere. Și dacă nu înțelegem situația grea cu care se confruntă statele membre la ora actuală, atunci înseamnă că nu înțelegem realitatea cetățenilor. Trebuie să, stabilim, să stabilim priorități și să nu încercăm să rezolvăm problemele doar prin majorarea bugetului. Domnule comisar, dați dovadă de spirit, de conducere, de vitejie. Amintiți-vă că știința, cercetarea, infrastructura, vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, are cuvântul domnul Cozolino, un minut și jumătate onorevoli colleghi stiamo per votare un documento strategico. stimați colegi vom vota un document strategic extrem de important. Vorbim aici de baza negocierilor financiare pentru a avea un nou cadru financiar robust. Cerem mai multă coerență între obiective și instrumente. Instituțiile europene au un nou rol de jucat în urma tratatului de la Lisabona și a crizei economice. Trebuie să reacționăm în mod serios la tot ceea ce ne cere opinia publică, în domeniul cercetării, de exemplu. Trebuie să uh, dăm curs și cererilor partenerilor sociali. Aici decidem ce Europa vrem pentru anii următori. După experiența noastră, știm că coeziunea este în inima proiectului european. Este vorba de un lucru esențial pentru noi toți, un patrimoniu care trebuie protejat. Ipoteza creării unei categorii a regiunilor intermediare nu este o opțiune bună. Acești ani de criză au dus la creșterea disparităților. De aceea trebuie să acționăm eficient pentru a ajuta regiunile mai puțin dezvoltate din Europa. Și trebuie să Uh, eliminăm orice irosire a fondurilor în politica de dezvoltare. Categoria intermediară, chiar și cu clauze de salvgardare, este un, o provocare care căreia uh, trebuie să-i facem față. Politica de coeziune trebuie să ne permită să atingem un echilibru mai durabil. Vă mulțumesc. Două minute acum domnul Engel. Monsieur le Président, Domnule președinte, cei 500 de milioane de cetățeni ai Uniunii Europene reprezintă 8% din populația mondială. În 2050 vom fi 5 sau 6% din populația mondială, în 2100 vom fi abia 3% din populația mondială. Acest grup uh, enorm de oameni vor continua să întrețină peste tot în lume 2000 de ambasade, 25 de armate, 5 corpuri mixte și tot felul de alte organizații și mi se pare că astăzi China trebuie să angajeze, să creeze posturi de viceprim-ministru numai ca să aibă cine să primească uh, vizitele oficialilor europeni și să semneze tratatele bilaterale. Asta devine de dreptul ridicol. Dacă împărțim 8% uh, din populația mondială la 30 de suveranități bugetare, asta e o nebunie. Această suveranitate nu mai poate continua uh, așa cum este. Europa are 2,5% din cheltuielile bugetare a, uh, din, ale, a, ale întregului a, continent, deci a 40-a parte. Contribuțiile statelor membre reprezintă a 40-a parte din cheltuielile lor naționale. Și dacă și atât ai mult, e considerat că e mult, atunci să trecem imediat la obținerea de resurse proprii, decât să ne lamentăm că avem doar, doar 2,5% din cheltuielile publice cu care uh, suntem, uh, se, se așteaptă să întreținem tot acest aparat care ar trebui să pună în practică strategia 2020 și să îndeplinim tot ceea ce ne-a fost uh, dat ca și competențe și puteri de către Tratatul de la Lisabona. Nu noi am inventat tot acest sistem, ci statele membre au făcut-o. Și față de această realitate, uh, raportul colegului Gariga este modest. <clears throat> Uh, pentru că trebuie să fim și noi ambițioși, nu numai cei care încearcă să ne limiteze cheltuielile. De aceea cred totuși că trebuie să votăm raportul. Mulțumesc, domnule Engel. Un minut și jumătate are cuvântul acum domnul Frederic Darden. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Acest uh, raport este important pentru viitorul proiectului european care trebuie să fie solidar și ambițios, mai ales în contextul crizei financiare care afectă statele membre. Într-un demers ultraliberal, o majoritate a șefilor de stat de la Consiliu Um, rămân într-o mișcare bugetară oarbă și fără viitor, sacrificăm, sacrificând politicile de viitor finanțate de bugetul european. Înghețarea acestui buget uh, ar bloca creșterea iar uh, o creștere de 5% în uh, acest raport de consens trebuie să reprezinte un minim pentru provocările noastre și pentru solidaritatea europeană. Această solidaritate europeană trece prin nevoia de a finanța strategia 2020 în ceea ce privește obiectivele sociale, lupta împotriva sărăciei. Solidaritatea europeană trebuie să fie confirmată, sunt convins de acest raport, prin crearea unor regiuni intermediare, pentru ca politica de coeziune să um, acopere tot teritoriul european. În cele din urmă, mai dau un exemplu, Fondul European pentru uh, Uh, adaptare la globalizare, care este un instrument de solidaritate pentru lucrătorii europeni și a cărui utilitate a fost recunoscută în acest raport. Iar majorarea um, volumului bugetar al cadrului financiar multianual uh, este o necesitate care trebuie să fie o povară pe umerii statelor membre, gras plus valorii bugetului european și mulțumită viitoarei taxe asupra tranzacțiilor financiare. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Darden. Două minute pentru doamna Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Tratatul de la Lisabona a creat o nouă situație și a consolidat politicii, politicile Uniunii, uh, lucru care va fi uh, reflectat în noul cadru financiar multianual și îl felicit pe domnul Gariga pentru raportul său foarte cuprinzător, care anticipează o Europa diferită, cu mari provocări care ne stau în față. Înțelegem că unul dintre obiectivele principale ale politicii noastre ar trebui să fie reducerea inegalităților majore existente o politică de coeziune importantă ar da uh, importanță plus valorii europene. Noul cadru financiar multianual reprezintă piatra de temelie a redresării Europei în urma crizei, printr-o dezvoltare mai intensă, printr-o creștere durabilă cu mm, punerea accentului pe ocupare, cercetare, egalitate socială și luptă împotriva sărăciei. De asemenea, politici noi în domeniul imigrației și al regiunilor periferice. Toate aceste domenii sunt acoperite conform principiului solidarității între statele membre. De asemenea, există o modalitate de Uh, o modalitate mai bună de gestionare a veniturilor. Lucru care ne va permite să putem acționa mai mult. Bugetul trebuie să crească. Dacă, avem, dacă vrem o Europa puternică pentru cetățeni, pentru întreaga lume, este imperativ ca bugetul să crească, în special în momentul în care statele membre nu pot să rezolve situația singure. Vă mulțumesc. Un minut, doamna Oconi. Domnule președinte, dragi colegi, se spune adesea că uh, banul e ochiul dracului. Să nu uităm, banul poate fi și uh, ochiul unui proiect european, dacă vrem să-l construim. Și dacă uh, europenii chiar vor să pună în practică proiectele menționate în tratat și mai ales politicile mai recente din tratatul de la Lisabona, este indispensabil să dispună de mijloace financiare la înălțimea acestor ambiții. Eu sunt uh, favorabilă ideii resurse creierii unei taxe uh, pe tranzacțiile financiare și creierii de resurse proprii bugetare. Uh, este o creștere necesară a bugetului european care trebuie acompaniată de economii substanțiale prin optimizarea cheltuielilor. Avem nevoie, de exemplu, de o adevărată politică externă și de apărare comună pentru a asigura o mai mare influență a Uniunii Europene în întreaga lume, dar și pentru a folosi cât mai bine uh, fondurile publice. Cred că, raportul, cred că raportul Gariga este unul fundamental pentru că dă perspective politice și bugetare foarte puternice Uniunii Europene. În plus, două dintre politicile importante ale Uniunii își găsesc locul pe care îl merită. Politica agricolă comună, care este crucială pentru securitatea și independența alimentară a, continentului nostru. Bugetul acesta trebuie să fie uh, reaprobat, așa cum uh, în dimensiunile normale, și apoi politica de coeziune, uh, care reprezintă solidaritatea între regiunile europene. Aceste ambiții trebuie întărite prin crearea unei categorii intermediare de regiuni, astfel încât regiuni care se află la același nivel de dezvoltare, președintele a întrerupt vorbitorul pentru depășirea timpului. Acum, doamna Danuta Hubner, un minut și jumătate. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Câteva cuvinte în legătură cu necesitatea de a avea o reformă a resurselor proprii. Rolul uh, dominant al uh, Uh, venitului bazat pe produs național brut facilitează cererile de a reduce cheltuielile comunitare și contrazice premisele din negocierile din 2001. Noi ar trebui să abordăm aceeași, să aplicăm aceeași abordare și la bugetul comunitar. Uh, prin uh, introducerea resurselor proprii vom putea investi mai mult. Există riscul ca aceeași coaliție care votează deciziile bugetare în Consiliu să voteze aceeași decizie în Parlamentul European. Ar trebui să trecem spre cetățen- așteptările cetățenilor și dacă ținem la Europa. Negocierile nu trebuie să fie bazate pe cererile guvernelor naționale care vor să plătească mai puțin la bugetul european. Este clar că costurile europene trebuie să asigure transparența. Și acest lucru este ușor cu un singur impozit sau cu un, impozit pe, cu un grup de impozite care să corespundă criteriilor de transparență. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Carvaiu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-l felicit pe raportor pentru activitatea sa foarte bună. Îl felicit uh, pentru prioritățile pe care le-a prezentat și faptul că respectă strategia 2020 și că se pune creșterea în centrul politicilor europene. Avem nevoie de o Europa mai mare și mai bună. În acest sens, trebuie să ne folosim de domeniile care contribuie la uh, competitivitate, cum ar fi cercetare, inovație și în domeniul energetic. Iată de ce este nevoie să consolidăm finanțarea pentru știință și cercetare pentru a promova excelența științifică în toată Europa. La fel de important este să consolidăm sistemul european de finanțare a științelor pentru a consolida uh, obiectivul de 3% de investiții din PIB. Noul buget va trebui să promoveze eficiența energetică, să sprijine construcția infrastructurilor de viitor, mai ales uh, infrastructuri energetice, trebuie să se creeze condițiile necesare pentru competitivitate, pentru competitivitatea industrială la nivel european. Trebuie să sporim rolul industriei și mai ales a IMM-urilor, aducându-ne contribuția la uh, consolidarea uh, leadership-ului european în lume. Mulțumesc foarte mult. Uh, un minut și jumătate are la dispoziție doamna Barbara Matera. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe raportor pentru munca excelentă care s-a întins pe un întreg an și care este obiectul unui larg consens politic. Susțin mesajul pe care acest raport reușește să-l transmită. Soluția la criză este întărirea Uniunii ca și actor global cadrul financiar multianual reflectă ambițiile conținute în strategia Europa 2020 și pune pe baze solide tratatul de la Lisabona. Totul prin intermediul uh, credibilității priorităților pe care Uniunea Europeană și le-a stabilit. Ele necesită însă o finanțare adecvată, dezvoltarea infrastructurii energetice și de transport, investițiile în cercetare și dezvoltare, formarea profesională, politicile pentru tineri. Toate acestea trebuie să își găsească o nouă vigoare în viitoarele uh, bugetele Uniunii Europene. Printre pilonii fundamentali, politica de coeziune, politica agricolă, aceștia trebuie menținuți la nivelul actual de finanțare. Europa și marile sale proiecte se confruntă cu scăderea bugetelor la nivel național și din acest motiv e nevoie de o mai mare participare a sectorului privat prin uh, emiterea de bonduri sau prin parteneriate public-private ar fi o soluție pentru a crește competitivitatea și a avea mai multă creștere economică. Observ cu preocupare uh, din partea delegației uh, italiene propunerile uh, vorbind de, care vorbesc de aceste uh, regiuni intermediare. Uh, Asta înseamnă că riscăm să uh, uh, afectăm regiunile mai slabe ale Uniunii Europene. Închei spunând că uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă un sistem de resurse proprii bugetare și este singura cale de a garanta dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, stimată colegă. Mulțumesc. Am văzut că este ridicat un cartonaș albastru. Nu știu dacă aveți o întrebare. A doamna Țicău, aveți o întrebare sau ați dori să vă înscrieți la Catch the Eye? Microfonul doamnei Țicău nu funcționează. Doamna Țicău dorește să se înscrie la procedura intervențiilor spontane. În regulă, acum un minut și jumătate, doamna Gresle. Stimați colegi, odată cu acest pachet pentru cadrul financiar multianual, uh, discutăm și reforma statutului personalului și raportul Gariga-Poiedo uh, se referă uh, foarte face niște referințe foarte bune la acest lucru. Cerem Comisiei să fie ambițioasă în ceea ce privește revizuirea statutului personalului. Ce rol va juca Uniunea Europeană atunci când vine vorba despre diversele programe care au fost menționate, cum ar fi uh, Europa 2020. Este important ca Comisia să aibă un rol puternic și să nu uh, se bazeze că banii vor veni din afară. Statutul uh, este foarte important, avem noi atribuții, avem noi obligații și Comisia trebuie să își asume obligația și responsabilitatea Bineînțeles că Comisia are o marjă de manevră. Uh, uh, comisarii au concediu destul de mult. Poate că v-aș ruga să folosiți una din aceste zile de concediu pentru a examina mai îndeaproape bugetul european. La strategia 2020 uh, vrem o strategie mai clară pentru viitor, pentru colegi și pentru președintele Comisiei. Mulțumim, doamna Gresne. Un minut și jumătate, doamna Jedrzejewska. Chciałabym pogratulować Salvadorowi Garidze tak... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Gariga pentru acest raport excelent privind cadrul financiar multianual. Acest raport care s-a bucurat de mare sprijin la Comisia SURE. Sper că acest raport uh, va reprezenta o temelie foarte bună a negocierilor privind uh, cadrul financiar multianual viitor. Mă bucur foarte mult că mm, mi s-a sprijinit amendamentul cu privire la consolidarea uh, politicilor care vizează tinerii. Într-o perioadă în care tinerii europeni cad victimă uh, crizei europene, ar trebui să sprijinim orice inițiative care le îmbunătățește traiul, mai ales în ceea ce privește accesul la învățământ și piața muncii. Iată de ce programe, cum ar fi tinerii în acțiune sau învățarea pe tot parcursul vieții, programe care nu costă foarte mult uh, per capita, dar care sunt foarte importante, ar trebui să fie menținute în cadrele financiare multianuale viitoare și ar trebui să beneficieze de mai multă finanțare. În același timp, aș dori să vă spun că mă bucură foarte mult faptul că s-a menținut finanțarea pentru politica de coeziune la nivelul său ridicat, fiindcă această politică este foarte importantă pentru punerea în aplicare a strategiei UE 2020 dar în același timp are ca scop consolidarea integrării și solidarității la nivel european, eliminând uh, diferențele la nivel teritorial și social în Europa. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! că Am terminat uh, cu oratorii care s-au înscris la cuvânt. Acum începem procedura intervențiilor spontane. 19 colegi s-au înscris o să dau cuvântul uh, numai la opt colegi, fiindcă dorim să-i dăm cuvântul și domnului raportor și comisii. În liniște și numai apoi când uh, o să fie nebunie la vot. Deci un minut pentru fiecare, după care o să vă închid microfon. Domnul Niculescu

în legătură cu așteptările cetățenilor și uh, a tuturor celor din Uniunea Europeană în ce privește perspectivele financiare. Va trebui să ne schimbăm uh, uh, direcțiile de politică și asta este reflectat și în strategia UE 2020. Trebuie să creăm o piață unică a energiei, trebuie să interconectăm Europa prin intermediul unor legături de transport și trebuie să reducem disparitățile între regiunile Uniunii Europene. Avem nevoie de o politică agricolă bună și eficientă, există și alte zone uh, care trebuie dezvoltate pentru a crea o Uniune Europeană competitivă. De asemenea, avem nevoie de investiții uriașe în educație. Trebuie să căutăm noi surse de finanțare și uh, una dintre posibilități este crearea unor resurse proprii. Vă mulțumesc. Domnul Mulder. No. No. Micro. Eh, de voorzitter, domnule președinte. Una dintre chestiunile principale care a fost creionată de această dezbatere este plus valoarea europeană. Ce înseamnă exact? Sper că până la sfârșitul lunii Comisia va da o propunere și va explica exact Uh, unde se găsește această plus valoare europeană, la ce rubrici bugetare, fiindcă abia apoi vom putea apăra ceea ce votăm. În al doilea rând, această discuție va fi influențată de dezbaterea privind resursele pr proprii. Și până acum decizia din 84 privind rabatul acordat Marii Britanii ne-a împiedicat să uh, registrăm progres pe această cale. Dacă uh, acest lucru va continua, fie, vom, nu, fie uh, va dispărea rabatul, fie vom folosi aceeași metodă pentru țări care acum se confruntă cu aceeași situație ca Marea Britanie în 84. Mulțumesc, domnule președinte. Această obsesie de de a nu încerca să atragem venituri este o problemă. mai multă Europa înseamnă o Europa mai bună și o, și o subminare a puterii economice a statelor membre. Bineînțeles, această chestiune este foarte importantă, dar bugetul trebuie să țină cont de aspecte diferite, de pildă cheltuieli militare de care trebuie să ținem cont. Domnul Lewandowski văd că zâmbește și îmi pare rău că se întâmplă așa, mai ales dat fiind situația actuală. Cum se poate să, să spunem că cei care nu sunt responsabili pentru această criză trebuie să plătească și în același timp se reduc cheltuielile sociale? Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că microfonul meu nu a funcționat de prima dată, așa că m-am mutat pe un alt loc. Microfonul iarăși este închis. Domnul Rubix are cuvântul, spune președintele. Domnul Rubix. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea să le reamintesc colegilor un lucru. Atunci când, am, când aprobăm bugetul, trebuie să nu uităm că cetățenii europeni sunt din ce în ce mai sceptici față de ceea ce facem noi aici. Astfel, eu nu cred că bugetul este uh, în armonie cu scopurile ambițioase incluse în strategia 2020. O altă problemă și o altă întrebare. Dumneavoastră, domnule comisar, ați promis fermierilor letoni să armonizați ajutoarele directe dacă bugetul este aprobat așa cum este acum, nu o să vă puteți îndeplini această pro- promisiune de armonizare, de uniformizare. Și vreau să știu dacă ce votăm noi astăzi deci chiar reprezintă interesele uh, ale alegătorilor noștri. Mulțumesc, domnule Rubic, spune președintele. Domnule Andrew Brandt are cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, get... Vă mulțumesc. Credeam că Uniunea Europeană nu poate să uh, ajungă mai jos, însă cu acest raport văd că se poate din ce în ce mai mulți europeni se pare că cer mai mult Europa, însă britanicii doresc ca uh, Marea Britanie să iasă din Uniunea Europeană. Uh, chiar și o creștere de 5% a bugetului va avea o uh, contribuție minoră la obiectivele Uniunii. Paragraful 166 cere uh, sfârșitul rabatului britanic. Uh, este vorba de Uh, mecanismul prin care Regatul Unit plătește doar o sumă mai mică în afară de una exorbitantă la bugetul Uniunii. Există și un alt paragraf care spune că Uniunea Europeană ar trebui să uh, impună impozite fără consimțământul sau controlul nostru. Lucru inacceptabil. Mulțumesc, domnul Sikierski. Mulțumesc. Um, Cred că am ajuns la un compromis foarte important. Acest raport uh, reprezintă continuitate și în același timp propune schimbări. Politicile Uniunii Europene ar trebui să fie stabile. Iată deci că propunerea de a avea același buget pentru coeziune și PAC uh, se bazează pe acest lucru. Eliminarea diferențelor de dezvoltare reprezintă un scop nobil pentru piața comună, iar uh, acest lucru trebuie să aducă avantaje tuturor statelor membre. PAC-ul aduce beneficii tuturor consumatorilor europeni. Trebuie să ne amintim faptul că agricultorii au venituri reduse în ciuda sprijinului european. Noua uh, în situație precară de la OMC în domeniul agricol este periculoasă pentru uh, agricultori. Cine va plăti până la urmă? Dorim inovație? Inter- intervenția a fost oprită, domnul președinte. Domnul Stavrakakis are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul transmite un mesaj foarte important astăzi președinților și primilor miști din statele Uniunii Europene în ce privește bugetul pentru perioada 2020, ce evident mesajul este foarte clar, da coeziunii și da unui buget care poate îndeplini țintele stabilite, inovația, ocuparea forței de muncă, așadar pentru coeziune, pentru coerență uh, politică la toate nivelurile, da pentru susținerea regiunilor, da pentru susținerea uh, insulelor și regiunilor muntoase, nu oricare fragmentări uh, a politicii și nu idei de a impune sancțiuni în legătură cu pactul de dezvoltare și stabilitate. Președintele, mulțumesc foarte mult. În acest moment închidem uh, uh, procedura intervențiilor spontane și îmi pare rău pentru cei 11 sau 12 colegi care s-au înscris, dar din păcate nu mai este timp pentru intervențiile lor. În acest moment vom trece la faza finală a dezbaterii noastre și voi da cuvântul comisarului Lewandowski să reacționeze la toate comentariile și intervențiile care au fost făcute. 49 au fost. Mulțumesc. Domnule Lewandowski, aveți cuvântul. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Deja mi-am consumat timpul și mai am timp doar pentru două remarci foarte scurte. În contextul actual de austeritate, Uh, bugetul european care nu are deficit nu poate să fie învinuit de proasta gestionare a finanțelor, însă poate să contribuie la locurile de muncă prin natura sa de investiții. În al doilea rând, în ceea ce privește promisiunile pentru fermieri, convergența gradată este un lucru realist. Și în ultimul rând, anticip, în numele Comisiei, un, ca că votul care va urma va reflecta un consens larg în uh, această cameră ca vocea Parlamentului să fie auzită foarte clar. Mulțumesc, domnule Lewandowski și încheiem cu intervenția domnului Gariga ca raportor, căruia, îi mai rămân două minute și îl felicit pentru respectarea timpului de, lup, timpului de vorbire. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc delegațiilor naționale fiindcă um, au rezistat presiunilor din partea statelor membre și vor vota pentru acest raport. Vă mulțumesc! Mi se pare că această dezbatere nu se referă la cantitatea bugetară, ci la supremația metodei comunitare. Iar cei care prezintă această dezbatere într-o altă lumină greșesc. În momentul în care se vorbește despre reducerea bugetului european, doresc priorități noi de la același și mai puțin bani dacă o luăm pe această cale, vom uh, reduce bugetul, dar și prioritățile în același timp. Este important uh, ca noi să apărăm uh, Consiliul, mă scuzați, um, trebuie să apere metoda interguvernamentală, dar noi aici trebuie să apărăm metoda comuni comunitară, Uniunea Europeană, cu politicile sale, pentru care, bineînțeles, avem nevoie de un buget suficient. Nu dorim să creștem cheltuielile publice cu 5% în Europa, nu dorim acest lucru, ci dorim ca poverile naționale să fie reduse, dar dorim să ne asigurăm că putem uh, face investiții de care avem nevoie și că le putem include în bugetul național. Aceasta este plus valoarea Uniunii Europene, iar toate grupurile politice din Parlamentul European au acceptat acest lucru uh, la sure pe parcursul activității noastre din acest an. Această propunere este una ambițioasă, cu perspective largi, uh, îndreptate către viitor, și sperăm din tot sufletul că Parlamentul European va reuși să se ridice la înălțimea provocărilor. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei pentru abordarea lor constructivă, vă mulțumesc pentru propunere și pentru această dezbatere uh, foarte înflăcărată. Uh, a fost foarte bine că am uh, aflat punctele de vedere exprimate în Parlamentul European, dar până la urmă să nu uităm că suntem cu toți împreună aici și până la urmă am aflat mai mult despre situația din acest Parlament și am înțeles mai bine ce dorim să obținem. Mulțumesc! Mulțumesc! Dentro de unos minutos. Se încheie astfel dezbaterea și votul va avea loc peste 10 minute. A fost o dezbatere extrem de importantă și mă bucur că am putut-o încheia în liniște. Uh, suspend acum ședința 3-4 minute și continuăm cu voturile.